10 februarie. Procesul verbal al reuniunii din 6 februarie vă stă la dispoziție. Există obiecții? În acest caz, acest proces verbal este adoptat.